E bine, dragi colegi, ar trebui să începem. Rândurile încă nu s-au umplut foarte tare, dar sper că ni se vor mai alătura și alți colegi. Însă, așa cum am spus și în această dimineață, n-ar trebui să-i pedepsim pe cei care sunt punctuali, de aceea Haideți să începem și pentru început uh, interpreții ne-au rugat să le acordăm cuvântul. Äh, Mulțumim foarte mult. Repet încă o dată, munca dumneavoastră este foarte apreciată. Fără dumneavoastră n-am uh, putea să avansăm aici și sper că se va găsi și în cazul dumneavoastră o soluție pe măsură, corespunzătoare și vă pot promite că vom uh, termina cu siguranță înainte de 18.30. Bun, ajungem acum la punctul nostru de pe ordinea de zi din această după amiază, schimb de opinii cu Comisia și prezentarea unui studiu a Departamentului de Specialitate, crearea programului Europa Creativă. Așa cum uh, ne-a anunțat, uh, Comisia ne-a prezentat pe 30 mai uh, programul Europa Creativă pentru noua generație. Și ne bucurăm că Europa Creativă rămâne ca program de sine stătător. Ne mai bucură faptul că structura a rămas similară și că și-a păstrat și numele. Știți că am militat pentru acest lucru și în prealabilul discuțiilor de la nivelul comisiei. Am uh, transmis uh, scrisori în acest sens în care am arătat uh, clar că nu vrem ca acest program să <clears throat> se piardă undeva în programul în mare Values Fund, așa cum era gândit la un moment dat și de aceea ne bucurăm că Comisia a dat curs solicitării noastre și a păstrat uh, Europa Creativă ca program de sine stătător. Astăzi avem un prim schimb de opinii cu privire la această propunere. Înainte de prezentarea din partea Comisiei, avem însă o prezentare a unui studiu pe care l-am comandat la departamentul nostru de politici și mă bucur să le urez bun venit domnului uh, Artur Legal și doamnei Teodora Pletosu, care ne vor prezenta cele mai importante rezultate ale studiului pe care l-au întreprins și evident că le urez bun venit și reprezentanților uh, Comisiei, domnul Manie, pentru partea cultură și creație și și domnul Abamonte, șef de departament la DigiConnect. Îmi cer scuze, bune președinta, director uh, în cadrul DigiConnect pentru programele media. Am să le dau însă acum cuvântul celor care au redactat studiul timp de 10 minute, după care vom da cuvântul comisiei, similar cum a procedat și în această dimineață, și pe urmă vom intra în dezbatere prin procedura de tip ping-pong. <clears throat> Aveți cuvântul, domnule legal. Bună ziua! Mă bucur că putem fi aici în această uh, după amiază și voi prezenta împreună cu colega mea acest studiu pe care l-am redactat împreună. Foarte pe scurt, în ceea ce privește structura prezentării, care este destul de direct. Aș dori să arăt însă că pentru dezbatere am prezentat și concluziile într-o anexă Ah, pentru a le putea discuta după aceste 10 minute. Obiectivul acestui studiu a fost de a prezenta o analiză a Europa Creativă. Am analizat obiectele, structura, procesul decizional și impactul implementării. Și mai important, oferirea de recomandări pentru membrii Comisiei CULT pentru a modela viitorul fondului Europa Creativă. Am să-mi încep prezentarea prin uh, principalele constatări. Europa Creativă a identificat obiectivele corecte pentru a aborda punctele slabe a Europa Creativă. Primul obiectiv este de a promova diversitatea culturală în Europa. O facem două feluri. Programul susține circulația lucrărilor audiovizuale și, de asemenea, dezvoltarea audienței. În alt timp, obiectiv important este susținerea creării de capacități pentru sector, dezvoltarea de competențe, network internațional, acces la finanțe și crearea de statistici în domeniul culturii mai bine armonizate. Altă constatare principală este că bugetul prevăzut pentru cei șapte ani, 2014-2020, este considerat insuficient vis-a-vis -vis de importanța sectorului față de rolul în economie și societate. 1,46 miliarde de euro este bugetul pentru toate statele membre în încercarea de a obține rezultate echilibrate din punct de vedere geografic. Acest buget căzut împreună cu aplicarea uh, susținută duc la un randament uh, scăzut care nu are impact asupra structurii pieții. Și aici arătăm impactul atât pentru programele media, pentru, precum și uh, pentru cele pentru cultură în perioada 2014-2017. Un alt aspect important al Europa Creativă este faptul că a reușit foarte bine să îmbine cele două sectoare creatoare, să dezvolte operatori în acest domeniu și, mai important, să <clears throat> vine să facă legătură și cu decidenții politici și la nivel Europa. N-aș dori să subliniez uh, două aspecte aici. Facilitatea creatoare, un instrument inovator și care poate veni cu un stimul pentru finanțarea sectorului. Până acum au fost 50 uh, de milioane alocate și probabil vor uh, deveni în viitor prin instrumentele financiare 630 de milioane. Un alt aspect de menționat este dimensiunea internațională. Este o prioritate masivă, în special după uh, comunicarea cu privire la relații externe din 2016, însă sunt prevăzute foarte puține resurse umane și nici resurse financiare nu sunt la dispoziție în mod suplimentar. Un alt aspect important a cercetării noastre se referă la procesul decizional în cadrul Europa Creativă. În în momentul de față se fac uh, distinții între două tipuri de acte legislative, acte delegate și acte de punere în aplicare. Colegiuitorii, Parlamentului European și Consiliul decid ce fel de prerogative se acordă Comisiei de implementare sau delegate. Sigur că există multe diferențe între actele de punere în aplicare și actele delegate, nu vom intra în detalii, dar sunt bine explicate în studiul nostru. Principala diferență constă în faptul că actele delegate uh, se aplică atunci când e nevoie de legislație suplimentară la actul de bază, în timp ce actele de punere în aplicare se folosesc atunci când legislația respectivă trebuie aplicată uh, ca atare de comisie, asigurând condiții uniforme. În programul Europa Creativă, actele delegate se folosesc atunci când lista de indicatori pentru evaluarea programelor trebuie suplimentată sau completată, în timp ce act Actele de punere în aplicare se referă la programele anuale de lucru ale Comisiei în acest sens. Am analizat evoluția programului în ceea ce privește programele anuale de lucru și am constatat că există anumite dimensiuni politice care sunt abordate în mod direct în actele de punere în aplicare și care, din punctul nostru de vedere, ar fi fost mai bine uh, să fie abordate prin act proiecte delegate. Dacă ne uităm la amendamentele pentru 2016, pentru programele anuale, Comisia a introdus o acțiune nouă pentru susținerea integrării refugiaților în contextul marelui val migrator care a început în 2015 și în timp ce această evoluție de politică are evident o dimensiune politică care s-ar fi soluționat mai bine printr-un act delegat, implicând uh, și colegiuitorii. Um, de ce este important? Pentru că în viitorul regulament cu privire la Europa Creativă, legiuitorul trebuie să decidă înțelept dacă să acorde Comisiei puteri delegate sau puteri de punere în aplicare pentru că trebuie găsit un echilibru și între certitudinea juridică, coerență, democra- dezbatere democratică și transparență și de asemenea pentru a asigura și transparența necesară pentru implementarea programului pe de altă parte. Acum vom discuta un alt aspect al studiului și anume sinergiile între Europa Creativă și alte programe finanțate de Uniunea Europeană, inclusiv fonduri structurale, uh, Orizont 2020 sau Erasmus+. Plus. Un aspect important este că obiectivele și prioritivele, priori, prioritățile Europa Creativă sunt incluse și în alte programe prin anumite licitații specifice. Totuși nu există nicio strategie oficială în acest sens și nu există o implementare comună, desigur. sigur nu există o pagină unică pentru a accesa informațiile legate de Europa Creativă. Un bun exemplu, atunci când am avut anul uh, patrimoniului cultural, care este menționat și în Orizont 2020 și în alte programe naționale, de pildă pentru mass media. Acest lucru este util în obținerea de finanțare și din uh, scheme de finanțare naționale. Aș dori însă să trec rapid mai departe, poate la partea cea mai importantă pentru dumneavoastră astăzi, și anume concluziile și recomandările de politică. În primul rând, viitorul program trebuie să țină cont de o serie de evoluții aici. Atunci când există schimbări la nivelul modelelor de consum cultural, un rol important îl au și autoritățile locale și cum anume investesc în uh, cultură și în sectorul uh, creativ, atât în ceea ce privește finanțarea, dar și politicile inovatoare. Există de asemenea o evoluție la nivelul sectorului însăși, se trece spre activități colaborative și mm, la există o tendință spre inovație socială. Platformele digitale cresc și au un rol din ce în ce mai important pentru acest sector, atât la nivelul remunerației, cât și al diseminării lucrărilor. Și, în fine, există o dorință a statelor terțe, dar nu numai de a intra și în relații culturale externe. De aceea am pregătit câteva <clears throat> recomandări de politică pentru un program ambițios după 2020, pentru că solicităm o spărire a bugetului, dar și o mai mare vizibilitate. Și mai important, poate, a crea mm, un impact de scară prin uh, experimentări, uh, consolidarea dimensiunii interne a Europa Creativă cu o linie bugetară specială, o mai bună măsurare a programelor sociale și culturale sau a impactului acestora și consolidarea impactului Europa Creatoare pe viitor. Și încă o observație pe final. Am dorit să spunem că Europa este un loc foarte creator, cu multe talente, uh, și trebuie să profităm pe deplin. În astăzi, creația reprezintă doar 0,15% din bugetul um, european, deci avem nevoie de mai mult pe viitor și aici. Președinta, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte compactă a rezultatelor studiului dumneavoastră. Acesta ne este disponibil și îl recomand tuturor pentru lecturare, pentru că cred că ne oferă și indicii foarte importante pentru modul în care ar trebui să abordăm viitorul program și ce accente poate ar trebui să punem, poate altfel decât a făcut-o Comisia în uh, propria propunere. Aș propune să procedăm așa cum am făcut-o și în această dimineață pentru o gestiune mai bună a timpului, în sensul să acordăm pentru început uh, cuvântul comisiei, după care să discutăm în comisie cu observații și întrebări adresate celor doi uh, autori ai studiului și comisiei. Nu știu cine dorește dintre dumneavoastră să înceapă, domnul Abamonte sau domnul Manie. Haideți să începem cu domnul Manie. Răspunde de partea mai mică a acestui program, vă rog. Merci, Madame la Présidente. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, sowohl Mulțumesc foarte mult atât uh, celor doi experți care au uh, redactat studiul, dar și domnilor uh, Belmonte și Manie. Înainte să începem discuția, îmi face o deosebită plăcere să urez bun venit unor oaspeți din extraordinarul oraș Mantua, bun venit. Parcă în 2016 Mantua a fost capitala culturală din Italia, deci uh, bun venit în comisia noastră și sper să plecați și cu niște idei uh, interesante din, uh, să sperăm noi, discuția noastră. Începem așadar dezbaterea și începem cu raportarea noastră Silvia Costa. Ai cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și eu pentru studiul atât de apreciat, cât și pentru capacitatea de a um, arăta atât punctele critice cât și cele pozitive și vă mulțumesc și pentru recomandările finale pe care le consider foarte interesante. Aș dori să mulțumesc însă și domnului uh, Manie. Mm, vreau să intru direct în, la partea esențială. Concluzia este, în primul rând, una pozitivă, pentru că s-a rămas uh, la un program uh, independent uh, care pune baza și accentul și pe aspectul transsectorial. Dar nu îmi place unde a fost transferat la noua, sau îmi place unde a fost transferat la noua um, rubrică bugetară la valori. Cred însă că subfinanțarea ar trebui să fie suplimentată și de pe alte linii uh, bugetare. Um, noi trebuie așadar să milităm pentru suplimentarea acestui buget, pentru că dacă am um, socotim și inflația, probabil am ajunge la o scădere și oricum uh, cultura nu beneficiază de prea multe fonduri. Mă bucur că ați făcut o uh, prezentare cuprinzătoare a cadrului în care se încadrează cu mm, dimensiva mm, audiovizualului, uh, Erasmus Plus și celelalte programe astfel încât să se ajungă la o mai mare integrare și cu alte regulamente pentru a avea un efect mai transversal. Asta am spus ieri și domnului comisar Navraci. Altă chestiune importantă se referă la faptul că se acordă astăzi mai multă atenție dimensiunii artistice și culturale, împreună, evident, și cu cea economică. și cuvintele au o semnificație. Nu se mai uh, numește un subprogram, ci un uh, uh o categorie în cadrul uh, acestor tipuri de programe. Vreau să știu de ce. Ați făcut de asemenea o prezentare foarte interesată în ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare, însă se poate anticipa o problemă. Voi ați uh, identificat uh, multe acțiuni în domeniul culturii care va suporta mai multe modificări decât media. Astăzi avem șase pe care le numim orizontale, apoi se adaugă cele sectoriale și, pe urmă, evident, cele specifice, adică proiectele care există deja. Eu pot să fiu de acord, pentru că și acțiunile orizontale vin cu chestiuni importante, mobilitatea artiștilor, pe care am uh, susținut întotdeauna, plus o susținere internațională majoră pe care o văd eu ca fiind parte din diplomația culturală. Și important uh, este și ceea ce um, faceți în ceea ce privește editorile. Sigur că ambițiile sunt foarte ridicate, de aceea cred că e important și pentru ca noi să putem decide ce trebuie să facem ca modalitate de codecizie. Nu se poate așadar ca la nivelul programului să se spună la nivelul bugetului că un program transectorial poate să ajungă până la. Nu e clar aici definiția, dar în regulament nu se definesc cotele. Dar se vorbește doar de numai puțin de și așa mai departe. Cred că pentru cultură <clears throat> este nevoie și de specificații mai clare între programele sectorale și cele uh, transversale. Pentru că Altfel, este foarte dificil pentru colegiuitor să acorde priorități dacă toate sunt puse pe același plan. O problemă majoră pe care am arătat-o și noi ca și studiu este faptul, se referă la indicatorii calitativi. Aș dori să știu că dacă s-au luat măsuri în acest sens. Apoi investiții în tineret. Cred însă că resursele care erau în investiu ajung în bugetul general. Important este însă să înțelegem cum anume Comisia intenționează să încheie relații contractuale cu uh, EU. Apoi, partea digitală, platformele, VOD. Aici noi am făcut trimiteri foarte precise în ceea ce privește toate chestiunile specifice, tipuri de filme și așa mai departe. Și încă ceva în ceea ce privește cultura. <clears throat> Nu se mai face distinție în proiecte mari și mici. Închei cu partea transsectorială. Se revine la acțiuni interdisciplinare și o ultimă întrebare, partea de guvernanță. Am învățat că, că dacă nu există o, o guvernanță centrală, așa cum s-a făcut pentru anul cultural, lucrurile nu funcționează așa de bine. Se, uh, poate prevedea și pentru acest uh, program o guvernanță mai uh, puternică, pentru că dacă nu, această disponibilitate de a integra resursele și proiectele uh, nu se regăsesc și în regulamentele Orizont și în celelalte, nu rămân decât vorbele pe hârtie aici. Mulțumesc foarte mult! Cine dorește să răspundă? Cred că au fost mai degrabă observații pentru comisie. Deci procedăm în procedura ping-pong ca lucrurile să fie ceva mai viu. Aici Cine dorește să răspundă dintre dumneavoastră? Alors, sur la, la question... În ce privește transformarea subprogramelor în stranduri, în uh, șiruri. Cred că e mai bine să folosesc aceste șiruri decât subprograme. Nu, e, nu are o altă, alt înțeles sau altă uh, semnificație. În ceea ce privește distribuția bugetului, în ceea ce este șiruri, uh, sunt prevăzute anumite uh, aspecte în orientările generale și în programele anuale pentru a nu rigidiza programele între diversele acțiuni. Așa gestionăm noi deja diversele acțiuni ale programelor. Iar în ceea ce privește indicatorii, deja uh, revizuim uh, acest, acești indicatori ai programelor actuale a programului actual care vor fi folosiți pentru următorul uh, actual. În ceea ce este Invest EU, aceasta este o șansă pentru cultură de a primi finanțare superioară dacă uh, se, va, se va dezvolta în continuare instrumentul de garanție, de garanție financiară, așa cum s-a făcut până acum. Deocamdată se spune foarte clar uh, pentru InvestEU că este vorba că sunt vizate uh, sectoarele creative și culturale și dacă facem calcul retra, retrăgând acest instrument uh, de garanție financiară care este preluat uh, de InvestEU, atunci procentul va fi de 34%, nu 37%, ceea ce înseamnă resurse suplimentare pentru cultură, foarte important, un potențial care însă nu s-a transformat, uh, nu s-a materializat încă, dar avem încredere că se va întâmpla acest lucru. Mai apoi, în ceea ce privește proiectul de cooperare, nu se mai face o distinție, această distinție în cadrul juridic, dar dorim să o păstrăm în gestionarea programului, fiindcă este foarte utilă. Foarte pe scurt, marile proiecte de cooperare structurează sectoarele, iar cele mici de cooperare permit mai multor participanți să participe la acțiuni de cooperare. Știți foarte bine care este linia noastră la ora actuală. E vorba de o reechilibrare a proiectelor de cooperare între mari și mici uh, și vom face în acest, acest lucru în continuare în program. The media point. În ceea ce privește mass media. S-a lăsat o întrebare privind regimurile, structura programelor, faptul că au dispărut aceste regimuri și așa numitele măsuri de sprijin, pentru că, dat Uh, ca urmare a evaluării de la jumătatea parcursului, am constatat că structura era cam învechită. Uh, acest regim însemna, de fapt, în practic, o organizare a programului, a activității pe silozuri. Deci, într-un uh, mediu convergent, am putea să găsim noi forme de colaborare, cum ar fi între producători, distribuitori și expoziții, care nu vor mai putea fi posibilă pe urma, urmând structurile actuale. Deci pentru a spori flexibilitatea trebuie să permitem o adaptare rapidă la nevoile uh, în, uh, în schimbare ale industriei și uh, trebuie să facem tot ce putem pentru a încuraja colaborarea pe parcursul lanțului valoric. În ceea ce privește indicatorii, indicatorii sunt una dintre punctele slabe și ce am încercat noi este să alegem un număr mic de indicatori care sunt relevanți atât acțiunilor finanțate de către program și care să fie în egală măsură măsurabili și uh, fezabili. Deci un fel de KPI-uri. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie să se acopere lanțul valoric și uh, de la capacitate, crearea de capacități până la formare, distribuție și promovare. Un uh, indicator important este îmbunătățirea competențelor profesiei, deci pentru a putea măsura impactul real al formării la formării oferite nu se măsoară doar, uh, nu se numără mecanic numărul de beneficiari. Ne dorim să avem un indicator în ceea ce este coproducția, fiindcă, așa cum am spus înainte, este un instrument foarte important, colaborarea transfrontalieră, mai ales pentru, pentru um, sectorul audiovizual. Avem un, un indicator pentru uh, a vedea câte opere sunt accesate de, de public, câte opere ajung la public și un indicator în ceea ce este promovarea care să oglindească noua funcție a mass media de a spori vizibilitatea operelor europene. Dank, Mulțumesc foarte mult, domnule Venta, vă rog, trei minute. Uh, already mentioned by Mulțumesc. Mulțumesc că uh, să reiau ce a spus doamna Costa și uh, mulțumesc pentru prezentare. Sunt de acord cu ce s-a spus până acum. O să mai adaug doar câteva aspecte. Avem nevoie de un buget ambițios pentru Creative Europe și propunerea Comisiei este un punct de plecare bun, dar trebuie să garantăm bugetul propus și chiar să-l majorăm. Creative Europe ca program cultural nu poate fi obținut fără a pune pe primul loc talentul. Uh, și uh, acest lucru trebuie să se oglindească în politica de sprijin a Creative Europe. Încă un element important îl reprezintă tranziția digitală pentru industriile creative, mai ales în sectorul audiovizualului. Este important să se continue formarea pentru toți profesioniștii din această industrie și aici uh, și aici competitivitatea tuturor uh, CCI-urilor este extrem de importantă și suntem Înțelegem foarte uh, clar care este ponderea de 4,4 din PIB a uh, uh, industriei creative și crearea de 12 milioane de locuri de muncă și acest sector este subevaluat, mai ales în ceea ce privește finanțarea altor industrii. După, la, de la recomandarea Parlamentului European, e vorba de raportul, uh, raportul Morgano, avem nevoie, a arătat că avem nevoie de un buget puternic pentru a putea să integrăm uh, finanțarea pentru cultură ca în alte programe, cum ar fi Orizont 2020. Dar chiar dacă nu avem timp sufic- nu am avut timp suficient, uh, crearea unor uh, orientări generale pentru Creative Europe este necesară pentru a putea să se aplice programul Comisiei, iar iar, una, iar acțiunile trebuie să fie bine țintite pentru ca mm, ambele părți să beneficieze de pe urma programului, atât comisia cât și profesioniștii din domeniul creativ. Iar, uh, iar documentul Music Moves Europe uh, Iată, pentru prima dată, Comisia propune un sprijin sectorial pentru muzică, ca parte din programul de, pentru industria creativă de după 20, 2020. Eu am sprijinit Music Moves Europe de la început și cred că noi ar trebui să fim vârf de lance și să consolidăm abordarea din propunerea Comisiei pentru muzică. În ceea ce privește finanțarea, sectorul uh, muzicii nu a fost, uh, nu a, nu a putut să beneficieze pe urma Creative Europe Uh, din 2014, numai 3% din bugetul Creative Europe, care înseamnă 0,15% din bugetul uh, general, a um, fost folosit pentru proiecte muzicale. Și încă um, câteva aspecte. Pentru, cu noul CFM trebuie să găsim o soluție care să ne permită să permită subtitrarea pe arte Europe, de pildă, pentru ca acest proiect să se schimbe și la alte limbi. Și vreau să vă întreb un lucru. Care este soluția pentru a găsi banii necesari pentru a avea un sistem de subtitrare? Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Venta. Acum uh, vă dau cuvântul să răspundeți. Bineînțeles, nu exclude posibilitatea de a finanța subtitrarea. Un exemplu este că în 2019 dacă bugetul este suficient, se va finanța o nouă, un nou proiect de subtitrare a conținutului cultural care va fi aplicat printr-un, prin oferit oferite artiști uh, art, uh, oferite Arte, canalului Arte, fiindcă Arte are o ofertă culturală transfrontalieră um, de ne, neasemuită și uh, prin uh, această diseminare culturală se, se pot uh, răspândi operele europene, așa cum ne dorim. În ceea ce privește subtitrarea, vreau să mai adaug un lucru, și anume că același lucru ar putea fi valabil pentru teatru. Unele arte scenice pentru pentru a fi distribuită mai bine, ar putea să profite de același sistem și, vă, și vorbim despre muzică. Îi mulțumesc din nou Parlamentului European pentru sprijinul acordat uh, proiectului Music Moves Europe. Bineînțeles, uh, noi uh, încercăm să folosim acești trei ani care ne despart de intrarea în vigoare a programului pentru a pentru a pune la punct toate detaliile necesare pentru un program bine pus la punct. Domnule Venta, partea bugetului pentru uh, proiecte muzicale nu este chiar de 3%, este de 15%, conform calculelor noastre, 15 sau 20%, nu e clar dar oricum uh, cel puțin 15%. Deci deja muzica este sprijinită din proiectele creative, dar uh, nu într-un mod structurat sau coerent, ci de la caz la caz, iar Music Moves Europe dă posibilitatea unui sprijin mai bine structurat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Helga Trüppel. Mulțumesc, uh, Petra. Încep, încep cu CFM și cu buget, fiindcă fiindcă are legătură cu uh, uh, proiectul Comisiei Creative Europe. Cred că există o voință din partea Comisiei de a oferi fonduri suplimentare, mai ales uh, dat fiind situația de la uh, Strasburg, în care s-a spus care s-a spus uh, că bugetul trebuie redus, uh, a spus un coleg, bugetul trebuie redus pentru că pleacă Marea Britanie, dar nu se poate așa ceva. Comisia și bine, și noi, Comisia pentru Cultură, avem o sumedenie de argumente, dar dat fiind constrângerile care ne confruntăm, chiar și cu majorarea propun- propunerii lui Oettinger, este foarte clar că Uniunea Europeană ar trebui să facă mai mult pentru cultură, învățământ și, uh, industriile cre- și industria creativă acest domeniu amplu. Dar, bineînțeles, e clar că întotdeauna în politică e bine să ai mai mulți bani. Dar, mă rog, cel puțin am încercat să mișcăm lucrurile. Acum, o chestiune pe care am discutat-o deja e vorba de revoluția digitală și ce înseamnă asta pentru cultură. Eu cred că nu e vorba doar de Netflix sau de uh, ceilalți actori de pe, de pe piața digitală, mai avem multe servicii de piraterie și trebuie rezolvată această problemă. Și avem nevoie de mai multe modele pentru abonament sau pentru a plăti conținutul, fiindcă altfel nu vom putea să ne finanțăm cum trebuie cultura europeană. Ce, a, ce ați făcut acum și asta voiam și noi, ați oferit vizibilitate programelor. Nu mai există, sigur, niște titluri uh, mari, dar regulitele mari, dar uh, până la urmă vizibilitatea acestor programe este cea care interesează cel mai mult și aici suntem pe aceeași lungime de undă. Uitându-ne la acest uh, studiu, ce îmi place mie și domnul Venta a spus că 7,5% din uh, uh, forța de muncă europeană lucrează în industria creativă, da, cifră destul de mare, iar această industrie își aduce uh, cea mai mare contribuție la ocuparea în rândul tinerilor, mai mult decât oricare altă industrie. Să nu uităm că în artă sunt implicați muzică, sunt implicați mai ales tinerii și le place să lucreze în această industrie. De ce vor, când vorbim foarte mult uh, despre combaterea șomajului în rândul uh, tinerilor, dacă vrem să le dăm tinerilor mai multe șanse, trebuie să ținem cont de acest lucru, fiindcă vreau de o parte importantă a economiei noastre și a întregii, întregului nostru peisaj artistic. Și încă un aspect, uh, Music Moves Europe, acest program, anul acesta am fost la Cannes și am constatat uh, care este vizibilitatea finanțării pentru filmele europene. M-am bucurat că am avut această ocazie și am putut să mă implic aici. Apoi am fost invitată să, prezi- să prezint uh, uh, un nou proiect la un muzeu din Cannes și, um, și a, a, acolo am avut un uh, sentiment, uh, am înțeles cum, cum se, iată, adună la o altă tinerii din toate colțurile lumii, toate rasele, etniile și a fost minunat să asiști la așa ceva, la acest grup de tineri entuziasmați și activi, iar noi prin proiectele noastre am spus foarte clar, am arătat foarte clar că muzica nu este doar un aspect cognitiv, muzica este ceva care ă, merge direct la ă, emoții și implică oamenii într-un mod diferit. Da, noi în Europa vorbim mereu de criză, în Germania, în Italia, Brexit, numai crize. Dar iată un exemplu foarte bun la care poți să ajungi la, la uh, inimile oamenilor prin uh, uh, Music Moves Europe și este un exemplu extraordinar pe care îl susțin. Mulțumesc. Gibt es ihrerseits darauf aveți un răspuns la aceste observații? Merci, Madame la Présidente. Just pour... Wunderbar. Ich guck noch mal hier. Excelent. Mă uit în partea cealaltă. Doriți dumneavoastră să mai uh, adăugați ceva? Quickly, because, uh...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 Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește suprapunerea diferitelor programe sau respectiv uh, folosirea mai multor programe pentru același proiect, unde trebuie văzut ce program se potrivește mai bine, poate că Orizont sau, uh, sau Europa Creativă sau un fond structural. Aici cred că e util să se procedeze așa, însă trebuie să ne asigurăm că nu cel care face cererea trebuie să sape și să se prin toate reglementările europene, ci Comisia sau agențiile naționale să decidă E, nu, pentru că s-ar potrivi mai bine orizont 2020, uh, astfel încât beneficiarul să nu mai trebuiască să facă o cerere separată pentru orizont 2020 în baza condițiilor aferente, deci să nu repete încă o dată cererea. Pentru că încă o dată vrem să ajungem la oamenii de rând, uh, pentru inițiative culturale, și mai mici și nu trebuie să îi lăsăm pe ei să se descurce în uh, stufărișul de legislație. Deci cei care utilizează aceste programe au nevoie și de consilierea necesară, astfel încât nu ei să trebuiască să vadă ce program li se potrivește mai bine ca finanțare. Aici uh, agențiile naționale ar avea ceva de uh, spus, dar uh, și Comisia că pentru că pentru Orizont 2020 nu există agenții naționale, de aceea lucrurile trebuie reglementate altfel, de aceea din punct de vedere organizatoric trebuie făcut ceva pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine. Mihaela Șoidrova. Am avut această discuție și în această dimineață și, evident, vom prelua cu plăcere această propunere și noi ne dorim mai multe alte acte delegate și mai puține acte de punere în aplicare. Domnule Manie, pe patrimoniu cultural și apoi domnul Belmonte pe mass media, vă rog. Sur la question, Undeva. Luigi Morgan. Minunat, Luigi Morgan, vă rog. Da, mulțumesc. Aș spune că și astăzi, dacă ar trebui să facem o sinteză a ceea ce s-a spus atât în introducere și în studiu și în dezbatere, este că cultura la nivel european trebuie finanțată mai bine. Este și o chestiune de voință politică, pentru că toți suntem uh, de acord, dar pe urmă nu trece propunerea. Procentele amintite sunt corecte, dar trimiterea la inovare, platforme, acces, conținuturi, mai multă vizibilitate, dimensiune internațională sunt uh, cuvinte doar dacă nu există și o modalitate care să ajută la sporirea finanțărilor. Riscul fiind însă că ca viitoarea programare să avem poate o sporire a finanțării pentru anumite proiecte, însă în detrimentul altora. De ce spun acest lucru? Sunt trei probleme pe care le vei supun atenție. În primul rând, măsurarea impactului. Aceasta se face, evident, prin intermediul indicatorilor. Ei bine, Anumiți indicatori sunt clari, alții, cei de pildă pentru cultură, care se leagă de numărul de spectatori, mi se par uh, foarte reductiv, pentru că dacă nu fac și alte investiții pentru a merge mai departe de ceea ce spunea doamna Libașca, nu fac altceva decât să conserv situația de astăzi și nu merg în direcția stimulării realităților culturale creative la nivel uh, european. În plus, sigur, este și dezbaterea pe industria creativă care uh, trebuie aprofundat și, în ultimul rând, avem nevoie de temei juridic care nu există sau un instrument care să facă utilizabil temeiul uh, juridic, pentru că dacă nu, toate aceste uh, Vorbe sunt doar vorbe și cuvinte moarte. Ajungem acum la observațiile de final. Domnule Manie, domnule Belmonte, dacă doriți să mai adăugați ceva, ați spus deja tot? Ei bine. Uh, da, când se spune că nu este suficient, nu avem suficiente, nu sunt suficiente fondurile, uh, da, pentru mine asta e Uh, ceva ce îmi place să aud. Noi am propus o majorare la buget uh, și acum haideți să luptăm pentru a avea mai mult. Da, das tun wir dann so. Man kann es ja mal versuchen. Also... No, ma sugli strumenti però io vorrei... Putem să încercăm. Sugli strumenti. Pe instrumente mi-aș dori un răspuns. Ce prevedeți pe scurt după crearea temeiului jural pentru a face operativă această aplicare. Ca să fim sinceri acum. hanno capito bine. Eu cred că au înțeles bine interlocutorii. Președinta, comisia noastră este bine cunoscută, că se vorbește direct aici, fără ocolișuri. Vă rog, cine dorește să răspundă? Alors, la, la base légale, évidemment, Cadrul juridic îl reprezintă contractul fundamental al programului care va uh, stabili uh, faptul că putem cheltui banii din bugetul european. Avem nevoie de acest instrument, evident, dar nu putem să indicăm totul în cadrul juridic. Este un instrument juridic, nu unul operațional. Instrumentele operaționale sunt cele, care, cele existente, liniile directoare pentru fiecare acțiune, care sunt uh, prea stufoase, trebuie simplificate pentru a răspunde și obiective de simplificare și care descriu modul în care se pun în aplicare aceste acțiuni și apoi pentru ca acest program să beneficieze de flexibilitatea necesară pentru a fi capabil să se adapteze circunscripției circumstanțelor. Avem programe de lucru anuale în care în care uh, există solicitări de propunere și toate aspectele de organizare. Acest sistem are puncte slabe și puncte forte. Există o oarecare, un caracter greoi, este unul dintre punctele slabe și, eh, dat fiindcă ne confruntăm cu ea an de an, am vrea să o reducem. În care măsură vrem să ne asigurăm că există o bună gestionare finanța, financiară a programului, care este o condiție sine qua non pentru comisie, fiindcă comisia este se ocupă de, gestion, de executarea bugetului și știți că trebuie să dăm socoteala în fața dumneavoastră, în fața curții de conturi. Nu dorim ca reputația programului să fie pângărită de fraudă sau de o proastă gestionare, iar prețul pe care l-am plătit, pe care îl plătim pentru asta, e adevărat uh, un caracter greu. Noi încercăm să găsim un mai bun echilibru între dorința de bună gestionare și constrângerile pe care le aduce aceasta pentru, pentru cei care derulează proiectele, fiindcă programul, ne dăm seama, în forma sa actuală, este un pic cam greoi. Dar, făcând acest lucru, am, uh, am uh, păstrat tot timpul această nevoie de a, de a avea un caracter reglementat și o bună gestiune financiară, prioritatea noastră. Iată răspunsul la această întrebare. Cadrul juridic este simplificat, este mai scurt, aplicându-se o politică generală a Comisiei care a dorit să uh, realizeze regulamente de programe mai uh, concentrate, mai compacte, pentru a putea să-și concentreze cadrul juridic pe adevăratele priorități. După aceea, există documentele aferente care fac aceste priorități operaționale și aceasta este com intenția Comisiei pentru toate programele sale. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, Aș vrea să adaug un lucru. Nu înțeleg foarte bine întrebarea. Instrumentele sunt cele existente care funcționează destul de bine. Granturile, de pildă, majoritatea granturilor uh, sunt acordate după o anumită procedură. Intervenție din sală fără microfon. Intervenție fără microfon. Da- În primul rând vorbește domnul Belmonte, după care îți dau voie, ai dreptul. But then, then it's clearly, uh, I... Dar apoi uh, nu, înseamnă că nu înțeleg, pur și simplu mă îndepărtez la subiect. Dacă nu înțeleg întrebarea, nu pot să vă, vă dau un răspuns pertinent. Poate puteți să clarificați întrebarea. Silvia, bitte, vielleicht kannst du es Silvia, atunci. Un tentativ de spiegazione, ma forse qualche volta non ci si capisce. Spuneam că nu este o întrerupere, ci o încercare de a explica ceva ceea ce nu s-a înțeles poate foarte așa de clar. Atât eu cât și Luigi ne-am referit la acest lucru și n-am primit un răspuns satisfăcător. Sigur, temeiul legal prevede doar că se vor face aceste legături. Un lucru care rezultă din studiu, dar și din observațiile noastre, este că, dat fiind faptul că aceste resurse complementare sunt așa cum am învățat din anul patrimoniului cultural, um, nu e suficient să spunem că există aceste, ci să fim mai îndrăzneți și să venim cu instrumente, de pildă programe comune, să vorbiți cu celelalte direcții generale și să gândiți programe comune. Și să nu avem doar această posibilitate dacă ceilalți vor fi atât de drăguți să fie de acord. Pentru că asta nu poate fi soluția, pentru că altfel pe cele 12 acțiuni am nevoie să am priorități, pentru că dacă nu sunt suficienți banii, nu sunt pe aceeași uh, plan uh, acțiunile sectoriale, cele transversale și cele specifice. Nu? Și acest lucru, împreună cu indicatorii care le cu desăvârșire, mi se pare un punct relevant. Äh, Mulțumesc foarte mult. Cred că la acest punct uh, vom mai avea ceva discuții și eventual vom uh, evidenția acest lucru prin intermediul amendamentelor pe care le vom depune și sperând că și Consiliul uh, să fie de acord cu noi. Aici aș dori să le mulțumesc celor doi experți ai noștri, cărora aș dori să le mulțumesc pentru acest studiu foarte util. Ați văzut și din intervenții că nu numai că l-am citit cu atenție, dar că îl vom și avea ca referință pentru activitatea noastră ulterioară. Mulțumesc și domnului Nelmonte și domnului Manie pentru prezența de astăzi și pentru răspunsurile pe care ni le au oferit și cred că vom rămâne în continuare într-un uh, într-o legătură permanentă. Sigur că ne luptăm împreună pentru mai mulți bani, dar aici lucrurile țin mai mult de statele membre, în ce măsură sunt dispuse să-și mai deschidă puțin pormonele decât mai mult decât au făcut-o până acum. Vom vedea ce rezultă în final. Aștept cu interes colaborarea viitoare și aș dori să le urez raportoarei noastre și raporturilor din umbră mult succes în elaborarea acestui raport. Mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat mie la prezidiu. La diverse nu rămâne decât să vă comunic că pe 11 iunie între 9 și 12 și 15 18 30 va avea loc pe 11 iunie ședința noastră pe 11 iulie după amiază. Avem audierea noastră cu privire la agenda culturală și m-aș bucura dacă publicul ar fi mai numeros în sală decât uh, astăzi. Sperăm că ne veți fi auzit. Președinta mulțumește interpreților care, iată, ar putea pleca acasă cu două ore mai repede și care sperăm că pentru restul zilei nu sunt rechiziționați. În rest, o după amiază plăcută tuturor în continuare.